Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe în curând votul. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά. Stimați colegi, procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există observații? Dacă nu, atunci se adoptă. Începem votul. Or, to put another way, I begin the votes. Sau mai exact, eu unul îl încep. Cine nu este așezat la locul său, nu votează. Doamna de Kaiser, aveți cuvântul, vă rog. Monsieur le Président, je ne reviendrai Domnule președinte, nu voi reveni asupra unui regretabil incident care a avut loc în această sală ieri și care este nedemn de Parlamentul nostru. Domnul Herman Van Rompuy a fost insultat. Președintele Consiliului știe să se apere și singur. Însă eu nu accept ca în Parlamentul European să poată cineva să spună de țara mea că nu este o țară. Este una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene, care foarte curând va deține și președinția Uniunii Europene și nu reușesc să înțeleg cum e posibil ca în această adunare să uh, folosim astfel de uh, practici verbale. Cer scuze, domnule președinte. Solicit să se ceară scuze. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Pe ordinea de zi, votul raportului doamnei Vălean, comunicarea privind, com, Comisiei privind proiectele de investiții în infrastructura energetică. Domnul Button are cuvântul. Conform regulamentului, a solicitat cuvântul. Domnule președinte, într-adevăr folosesc eu aceeași regulă ca și colega mea, care s-a referit la domnul Nigel Farage. Ne-ați impus tratatul de la Lisabona pe, în țara noastră fără să consultați uh, poporul și după aceea când un coleg spune ceva despre altcineva, ați vă revoltați. Aceasta este politică. Dacă Uniunea Europeană asta consideră că este democrație, atunci uh, poate mai bine învățați să ascultați opoziția în această instituție. Mulțumesc. Domnule Burton, afirmația dinainte era o afirmație cu privire la ceea ce s-a spus ieri în Parlament, nu era un punct uh, de procedură. Deci punctul dumneavoastră de procedură a fost, uh, din păcate, deplasat. Trecem acum mai departe, așadar la vot, votul cu privire la raportul